lui, că nu poate accepta rezultatele uh, aceste revoluții, pentru că o acceptare a acestor rezultate înseamnă integrare pentru societatea ucraineană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Chelam. Acum are cuvântul doamna Colasca Bobinska pentru două minute.